Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich und äh, bitte für Verständnis dafür, weil wir aus. Dragi colegi, îmi cer scuze că din motive obiective am întârziat. Doresc să mulțumesc uh, secretarul general al Uniunii pentru Mediterane, pentru prezență. Vă mulțumesc pentru flexibilitate, domnule, mulțumesc pentru că ne-ați permis să abordăm acest subiect mai târziu astăzi. Apreciem foarte mult faptul că ați fost de acord să amânăm puțin întâlnirea noastră de astăzi. Bineînțeles, Uniunea pentru Mediterană este foarte importantă pentru noi. Am mai discutat despre Uniunea pentru Mediterană de mai multe ori uh, și um, știți cât de important este pentru noi să dăm un nou imbold activității din cadrul Uniunii pentru Mediterană. Se promovează 29 de noi proiecte Um, dovadă de vitalitate uh, și consecință a reuniunii ministeriale ale celor uh, șapte țări partenere și din punctul de vedere al viitorului um, politicii de vecinătate sudică. Noi de curând am adoptat raportul Cucan aici la Parlamentul European, care se concentrează mai ales pe dimensiunea regională a politicii de vecinătate. Trebuie să încercăm uh, să facem toate eforturile um, pentru a rezolva conflictele din zonă, conflicte cu dimensiuni uh, um, transfrontaliere și trebuie să încercăm să promovăm condițiile necesare pentru a se pune capăt acestor conflicte și Uniunea pentru Mediterană este instituția care ne poate permite să avansăm în acest domeniu. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la reuniunea noastră și vă dau cuvântul. Domnule Masi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule președinte, um, stimate domnule vicepreședinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta raportul de activitate al Secretariatului General al Uniunii pentru Mediterană pentru anul 2014. Bineînțeles, aceasta este o bună ocazie să evocăm situația actuală și, bineînțeles, perspectivele uh, din această regiune sunt cu atât mai bucuros uh, pentru că mi-am luat angajamentul uh, uh, pe lângă dumneavoastră, domnule președinte, și pe lângă diferiții deputați cu care m-am întâlnit la mai multe reuniuni, să rămânem în contact permanent cu Parlamentul European și cu adunarea parlamentară a Uniunii pentru Mediterană pentru a vă ține la curent pe dumneavoastră și pe membrii adunării parlamentare ale Uniunii pentru Mediterana în legătură cu diferite rezultate și evoluții și pentru a răspunde la întrebări legate de regiunea mediteraneană și cred că este important pentru mine azi din punct de vedere instituțional, dar uh, și pentru întregul proces din cadrul Uniunii pentru Mediterană să prezint situația actuală și, bineînțeles, să abordez calea pentru viitor v-aș propune să fac o prezentare um, um, cu câteva slide-uri și mai ales apoi să port o discuție cu dumneavoastră pe baza întrebărilor pe care mi le veți pune uh, și care îmi vor permite să tratez mai în detaliu anumite subiecte. Nu știu dacă se afișează prezentarea. Da, iată, se afișează pe cele două ecrane. Deci, uh, pentru a reaminti cadrul instituțional al Uniunii pentru Mediterană, organizație interguvernamentală care reunește 43 de state membre, dar, bineînțeles, organizația interguvernamentală nu înseamnă că ne limităm strict la munca interguvernamentală. Prin definiție, avem o logică de deschidere de lucru în parteneriat cu toți actorii eh, cooperării regionale și, bineînțeles, cu un obiectiv foarte precis și anume acela de a consolida la nivel operațional cooperarea regională. Vă voi vorbi astăzi, bineînțeles, despre raportul de activitate al Secretariatului General al Uniunii pentru Mediterană, dar eh, doream în prezentarea mea să um, arăt care este locul acestei organizații în ecosistem, să spunem, um, care este definit doar de dimensiunea interparlamentară, prin adunarea interparlamentară a adunării pentru Mediterană, ci și alte instituții um, care reunesc regiunile, cum ar fi Arlem uh, sau Fundația Analind pentru sectorul cultural sau sectorul de afaceri Business Med, Um, sau uh, cel academic, cooperarea între universități UEMF. Și voi reveni apoi asupra unui punct foarte important și anume modul în care uh, se poate colabora mai bine, se pot stabili mai multe sinergii între diferitele organizații din cadrul cooperării euromediteraneene. Guvernanța se bazează pe principiul co-ownership-ului avem o copreședinție Uh, din partea Uniunii Europene pentru partea nordică și în sală se află domnul Patrice Vacamin, care este șef de unitate pentru la Serviciul de Acțiune Externă, în care reprezintă copreședinția din partea nordului Mediteranei și Patrice se ocupă deci de această uh, regiune și uh, pentru partea de sud a Mediteranei uh, Iordania deține președinția. Astfel, uh, în cadrul Uniunii pentru Mediterană se promovează o agendă comună, un dialog comun permanent și strategii, soluții și acțiuni definite împreună. Bineînțeles, toate aceste politici sunt gestionate de funcționari seniori și secretarul general al residului la Barcelona. Deci am dorit să prezint lucrurile în context pentru a ca apoi să abordez mai concret provocările și oportunitățile cu care ne confruntăm și care sunt, uh, care sunt soluțiile um, și uh, pe care le, le-am identificat la nivel operațional. Uh, iată, următorul slide uh, nu trebuie comentat prea mult pentru că rezumă um, provocările regiunii. Nu se află toate neapărat menționate aici, dar am identificat și am subliniat câteva provocări care fac obiectul principalelor noastre preocupări și doresc să subliniez în primul rând șomajul în rândul tinerilor, pentru că aceasta este o chestiune absolut centrală, esențială când ne gândim la viitorul regiunii. Dar și șomajul femeilor și șomajul în anumite sectoare de activitate. Astăzi ne confruntăm cu provocări, dar uh, când privim spre viitor, spre orizontul anului 2030, aceste provocări sunt de asemenea foarte importante și riscă să se amplifice. Dar pot să vă spun și că provocările nu trebuie să ne limiteze viziunea. Viziunea noastră trebuie să includă provocările, dar trebuie să includă și oportunitățile. Și tocmai în cadrul acestui echilibru aș dori să plasez discuția din această după masă. Deci am identificat provocări și oportunități, uh, oportunități pe care trebuie să le maximizăm pentru a găsi astfel soluții la provocările despre care vom vorbit și acum aș dori să mă concentrez pe activitățile Secretariatului General, o instituție pe care am situat-o astfel în cadrul instituțional general. Am prezentat care sunt provocările și oportunitățile și acum voi vorbi despre mandatul său. Secretariatul General are un mandat și acest mandat are obiectivul ca cooperarea regională să um, se concretizeze pe teren pe două axe. Pe de o parte, platforma dialogului politic, Policy Dialog, și, pe de altă parte, axa punerii în practică unor proiecte concrete. Și pe aceste două axe majore ale activităților Secretatului General am obținut anumite rezultate pe care doresc să le calific aici ca fiind încurajatoare și vă voi vorbi ceva mai târziu despre accelerarea și amplificarea activității noastre, dar pot să vă spun deja că prin platforma dialogului regional am um, organizat 8 conferințe la nivel înalt cu 13 reuniuni de senior officials um, la nivel de ambasadori și um, peste 100 de experți uh, s-au organizat peste 100 de forumuri de experți și de mese rotunde și am reușit să, stabil, să uh, atragem în rețea peste 5.000 de actori ai stabilității regionale cu diferite profiluri și reprezentând diferite instituții. Și toate acestea pentru a cazaliza și a consolida proiecte concrete. Astăzi am plăcerea să vă anunț că aceste proiecte concrete care au primit un label al Uniunii pentru Mediterană sunt 33. Deci 33 de proiecte regionale au primit acest label al Uniunii pentru Mediterană. 50% dintre acestea sunt deja în curs de punere în aplicare. Bineînțeles, continuăm să ne asigurăm că și alte proiecte vor fi puse în aplicare rapid, dar uh, după cum vedeți, uh, curba a uh, este foarte abruptă în sus în ultimii doi ani, deci mai avem încă multe de făcut și, bineînțeles, continuăm eforturile pentru a ne asigura că impactul și tangibilitatea și rezultatele concrete obținute pe teren să fie la înălțime. Pentru a contribui la a aduce aceste răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm și pentru a capitaliza pe baza oportunităților pe care le-am identificat. De asemenea, aș dori să vă spun că în aceste 33 de proiecte care au primit labelul Uniunii pentru Mediterană sunt uh, cam jumătate dintre acestea sunt uh, Uh, proiecte cu participarea unor instituții publice, deci guverne, organizații internaționale sau organizații financiare internaționale, dar cealaltă jumătate sunt proiecte cu participarea unor organizații non-guvernamentale, societatea civilă, universități, sectorul privat și așa mai departe și cred că este foarte important să observăm acest echilibru global. și, uh, bineînțeles, această prezentare va fi la dispoziția dumneavoastră ca să puteți să um, folosiți cifrele pe viitor. Deci, după cum spuneam, 50% din proiecte sunt din domeniul public, 50% din uh, domeniul uh, privat și non-guvernamental. Deci, iată, toți actorii cooperării um, regionale sunt implicați, inclusiv societatea civilă, rețelele de universități și așa mai departe. Acțiunile se uh, pot clasa pe trei teme majore. Le voi prezenta pe scurt pentru că nu doresc să vă dau prea multe detalii. Bineînțeles, raportul de activitate prezintă detalii în legătură cu fiecare proiect. Deci, prima prioritate este ocuparea tinerilor, așa cum am spus adineauri, și creșterea inclusivă. Diferitele elemente, diferitele cifre uh, care caracterizează problema ocupării tinerilor în regiune sunt bine cunoscute, dar trebuie să notăm faptul că șomajul tinerilor este un subiect important pentru sudul, malul sudic al Mediteranei, dar și pentru malul nordic al Mediteranei și pentru întreaga Uniune Europeană. Și aș dori să considerăm că ocuparea tinerilor este o prioritate comună al Nordului și a Sudului um, și care poate sta la baza unor acțiuni comune. Și avem și o platformă de cooperare regională foarte activă uh, pe acest subiect, cu 13 proiecte labelizate astăzi, uh, specific, uh, care vizează specific ocuparea tinerilor și creșterea inclusivă. A doua prioritate um, este emanciparea femeilor, deci consolidarea rolului femeilor în societate, în viața socioeconomică a țărilor din Sud. Este deci o problemă relevantă în țările din Sud, dar și în Uniunea Europeană. Văd care sunt dezbaterile care au avut loc în diferitele noastre reuniuni și care la care au participat și parteneri state europene care sunt de asemenea angajați în cauza, pentru a promova cauza consolidării rolului femeilor în societate și avem 10 proiecte pe um, această temă. Și în urma conferinței ministeriale de la Paris din septembrie 2013 se accelerează proiectele în acest domeniu. S-au organizat mai multe conferințe și activități, mai ales la Barcelona, cu o abordare care a implicat diferiți actori interesați, deci multi-stakeholder, uh, pentru uh, și proiectele au un obiectiv de 50.000 de beneficiari implicați deja în proiectele în uh, curs de aplicare. A treia prioritate este dezvoltarea durabilă. În sensul cât mai larg al termenului, deci um, e vorba de infrastructură, de energie, de schimbările climatice, de mediu, um, de uh, disponibilitatea apei, deci vorbim de dezvoltarea durabilă, de creșterea durabilă în sensul cel mai larg al acestei noțiuni și Cooperarea și dialogul regional include proiecte, astăzi 14 proiecte labelizate um, la acest capitol al dezvoltării durabile. Un alt capitol în care activitatea noastră este în curs de um, intensificare și dezvoltarea urbană durabilă este un subiect uh, uh, prioritar pentru noi Ehm, și dorim să obținem rezultate concrete în acest domeniu. Este o politică care cu siguranță eh, ne va atrage din ce în ce mai mult atenția în anii următori. După cum am spus, facem aceste lucruri pentru că lucrăm cu o rețea de parteneri. Uniunea pentru Mediterană, așa cum am știți, este o organizație interguvernamentală, dar nu trebuie să lucrăm în mod izolat. Din potrivă, trebuie să uh, consolidăm sinergiile și complementaritatea cu toți partenerii și salut relația strânsă cu dimensiunea parlamentară, mai ales cu adunarea parlamentară a Uniunii pentru Mediterană. A avut loc trei reuniuni la Barcelona, la sediul Uniunii pentru Mediterană, cu mm, comisiile culturale, politică și economică și uh, am avut uh, o excelentă sesiune a plenarei Uniunii pentru Mediterane a adunării parlamentare acum câteva săptămâni la Barcelona cu un summit al președinților care a fost uh, unul de succes. Dar colaborăm și cu instituțiile financiare internaționale și cu o întreagă rețea în societatea civilă, universități și așa mai departe pentru a ne asigura că promovăm o abordare inclusivă și că vom avea vom putea face legătura între abordarea top-down cu abordarea bottom-up pentru a promova o viziune strategică fără a uita chestiunile politice, nici cele strategice, dar care totuși rămâne orientată pe punerea în practică la nivel operațional uh, spre o abordare inclusivă și pragmatică. Je veux conclure ma Aș vrea să închei prezentarea mea spunând că în afară de raportul de activitate pe anul 2014, nu pot să mă prezint aici uh, în fața dumneavoastră decât ca un cetățean uh, din zona Mediteranei, sunt marocan, sunt uh, mediteranean și din Maghreb și cu aceste 3 M nu pot să mă aflu aici și să vă spun că ceea ce facem ar fi suficient. Aș vrea să vă spun că este esențial să ne uităm spre viitor, analizând unde ne aflăm și, bineînțeles, ținând cont de ansamblul provocărilor cu care ne confruntăm astăzi. Și pe această cale a viitorului, aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, mi se pare fundamental că în momentul în care avem a 21-a aniversare a procesului de la Barcelona, deci Uh, vom ajunge în câteva luni la această aniversare. Din fericire, există o coincidență a calendarului, pentru că Uniunea Europeană e pe cale de a revizui politica de vecinătate, care este prevăzută tot pentru la toamnă. De asemenea, Națiunile Unite sunt pe cale de a reviza obiectivele de dezvoltare ale mileniului uh, peste câteva luni. În același moment, în care există această coincidență a calendarului, vreau să profit de această ocazie pentru a vă confirma cât de importantă este dimensiunea regională a cooperării la nivelul Mediteranei. O dimensiune regională care rămâne în continuare veriga slabă a acestui lanț, pentru că nivelul de integrare la nivel regional este deosebit de scăzut și soluția se află tocmai aici – în capacitatea de a extinde piețele, de a face ca toate țările să lucreze împreună, înțelegând aici și țările din Sud și, bineînțeles, țările din Sud cu cele din Uniunea Europeană pentru a avea un adevărat proces de integrare și creare la nivel regional. Este un proces esențial și este fundamental să nu uităm că această dimensiune regională trebuie întărită, pentru că este cheia viitorului pentru Mediterană și împreună trebuie să întărim vizibilitatea și tangibilitatea acțiunilor pe care le desfășurăm noi, tocmai pentru a ne însuși rezultatele activităților pe care le facem și prin noi mă refer la toate instituțiile care sunt implicate și Secretariatul General al Uniunii pentru Mediterană, și din acest punct de vedere, cred că munca noastră în parteneriat, munca noastră în comun, alături de dumneavoastră, dragi parlamentari, este esențială. Dacă avem o viziune care să confirme opțiunile pe care ni le-am asumat deja, ocuparea tinerilor, creșterea inclusivă, întărirea rolului femeilor, dezvoltarea durabilă, cred că în felul acesta vom putea apăsa pe uh, pedala de accelerație și o putem face astăzi. Dacă în ziua de astăzi avem 33 de proiecte cu această etichetă, vă pot asigura că numărul lor uh, se poate dubla sau chiar tripla dacă avem o susținere politică. Avem nevoie și de o susținere financiară, de asemenea pe măsură și ar trebui să existe o mai mare coordonare și mai multe sinergii între diversi actori implicați în domeniul cooperării, pentru ca împreună să facem progrese. Aș dori să conchid citându-vă aici trei propuneri. Propuneri care mi se par esențiale și poate că atunci când vă reveni la anul pentru raportul de activitate pe anul 2015, vom prezenta și primele rezultate în legătură cu aceste acțiuni pe care vi le-aș propune astăzi. În primul rând, e vorba de o inițiativă deosebită în ceea ce privește migrația și dezvoltarea. Dacă vorbim despre problema imigrației, care este o tematică de actualitate în ziua de astăzi, cred că aceasta nu poate fi văzută doar din punctul de vedere al securității. E nevoie de o abordare globală care să aibă și o perspectivă pe termen lung, care să includă și dimensiunea dezvoltării și doar în felul acesta vom putea obține rezultate cu adevărat. Și cred că nu există o instituție mai potrivită pentru a o face decât Uniunea pentru Mediterana, pentru a avea o inițiativă alături de alți parteneri în domeniul imigrației și a dezvoltării spun acest lucru, dar bineînțeles uh, voi uh, supune această poziție și copreședinților, pentru că până la urmă ei sunt cei care iau decizia finală față de o astfel de inițiativă posibilă. Cred, de asemenea, că ar trebui să facem investiții masive în dialogul intercultural și interreligios pentru ca, dincolo de declarațiile noastre, persoanele și populațiile afectate să înțeleagă acest lucru, pentru că nu putem accepta în ziua de astăzi să existe această diferență, acest clivaj în ceea ce privește înțelegerea culturală. Există o responsabilitate pentru a face mai mari investiții în acest domeniu și salut inițiativa ministrului spaniol în domeniu, care la sfârșitul lunii iunie a luat inițiativa de a organiza tocmai la Barcelona, unde avem sediu, o mare conferință asupra dialogului intercultural și interreligios. Și, în al treilea rând, cred că ar trebui să ne luăm un angajament mai mare pentru ca toate instituțiile care lucrează în domeniul Mediteranei să se întâlnească împreună, să coopereze, tocmai pentru a ajunge la rezultate concrete în domeniul cooperării și al sinergiilor. Iată, doamnelor și domnilor, domnule președinte, iată ce aveam de spus astăzi. Aș vrea să-mi permiteți doar în încheiere să închei cu o notă un pic mai pozitivă și de umor. Acest uh, desen pe care îl vedeți pe ultima pagină a prezentării mele, pe care l-am găsit în Herald Tribune, vedeți că este vorba de un uh, terorist care este pe cale să realizeze un atentat și care, văzând uh, anunțul că se recrutează personal, arată că ar putea fi mai interesat de acest post decât de, de posibilitatea de a atenta. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Vă felicit uh, deja pentru că sunteți de trei ani uh, la conducerea acestei instituții la Barcelona și această prioritate a ocupării este una dintre principalele priorități și pentru noi, așa cum ați evocat-o dumneavoastră foarte frumos și nevoia de a oferi un rol mai puternic femeilor în societate și nevoia de dezvoltare durabilă. Sunt convins că mulți colegi doresc să obțină mai multe detalii pentru a vedea felul în care se poate lupta împotriva imigrației ilegale în cadrul Uniunii pentru Mediterană. Dumneavoastră veniți din Maroc, știți că este nu doar o țară de tranzit, ci și o țară de destinație și de aceea problemele sunt și mai mari și aceasta în urma întâlnirii care a avut loc la Lisabona și a, a dimensiunii multilaterale care a fost abordată în acest sens. Cred că putem oferi doar două minute de intervenție colegilor noștri, pentru că suntem oricum în întârziere. Domnul Milan Mon, la început, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și secretarului general al Uniunii pentru Mediterană, pentru că se află încă o dată aici. În urmă cu 14-15 luni s-a aflat deja aici și, iată, este o adevărată onoare pentru noi să vă avem din nou alături aici cu noi și să vă mulțumesc pentru interesul pe care îl aveți față de comisia noastră și față de Parlament. Și vreau să vă salut și să vă felicit pentru că într-un moment atât dificil din punct de vedere politic și economic, ținând cont de criza recentă care a lovit uh, în bugetele organizațiilor internaționale și ale multor țări, dumneavoastră aveți în continuare 33 de proiecte în curs și 52 de proiecte care sunt deja executate. Deci este un uh, proces demn de lăudat, um, eficiența dumneavoastră în executarea proiectelor, acestea fiind cele două mandate esențiale pe care le aveți în cadrul Secretariatului General. Ne vorbeați de uh, coincidența între diverse calendare anul acesta și, într-adevăr, domnul Cucan, care a fost uh, raportorul pentru politica de vecinătate și eu, aici la comisia noastră, și în Serviciul de Acțiune Externă am analizat posibilitatea de a reînnoi politica de vecinătate. Și din poziția dumneavoastră privilegiată, pentru că sunteți în contact direct în fiecare zi cu această politică de vecinătate, vreau să vă întreb care ar fi sugestiile pe care le-ați face comisiei noastre sau Parlamentului ce modificări, ce transformări, ce noutăți ați putea introduce cu ocazia reînnoirii politicii de vecinătate și uh, trebuie să vă spun că peste două săptămâni Parlamentul va lua poziție în acest sens, deci este important pentru noi. Mulțumesc, doamna Gomes, pentru două minute. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar general, pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt și eu absolut de acord cu prioritățile pe care le-ați prezentat. Chestiunea ocupării tinerilor este esențială atât pentru Sud cât și pentru Nord, în Mediterană împuternicirea femeilor de asemenea și în acest context, bineînțeles, vă susțin în ideea de a face mai multe investiții în dimensiunea parlamentară pentru a spori și mai mult dialogul intercultural și interreligios, de exemplu. Cred că ar fi bine să avem și proiecte comune, proiecte între parlamentarii din nordul și din sudul Mediteranei, fie prin organizarea de vizite sau inițiative de dialog, tocmai pentru a aprofunda și mai mult relațiile, deci pentru a întări ceea ce facem deja la nivelul adunării parlamentare. Aș avea și o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că dacă vorbim despre imigrație și despre imigrația nereglementată. Nimic nu ne-ar da de înțeles că situația s-ar îmbunătăți pe viitor, pentru că totul practic merge mână, mână cu conflictele din regiune, care sunt întoi practic în, în vecinătatea noastră și chiar și mai departe. Ce părere aveți dumneavoastră? Uniunea Europeană credeți că nu a discutat îndeajuns viitorul din punct de vedere al legalității al acestei imigrații, cum am putea gestiona acest fenomen al imigrației ilegale cu toate consecințele sale, inclusiv pentru domeniul securității, în ceea ce privește dimensiunea regională pe care ați menționat-o. Ce am putea face pentru a face și mai multe investiții în dimensiunea regională sud-sud. De exemplu, atunci când vorbim de Maroc și Algeria, cred că o cooperare în acest sens ar schimba multe lucruri. Mulțumesc, domnul Austrevicius. Mulțumesc. Domnule secretar general, vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră și pentru că ne întâlnim aici pentru a dezbate aceste chestiuni esențiale. Este important să avem punctul dumneavoastră de vedere, ca reprezentând un organism diferit de al nostru. Salut progresele făcute, în special în ceea ce privește proiectele concrete și eficiente pe care le promovați. Este esențial și oamenii doresc să vadă rezultate concrete la fața locului. Aș avea două întrebări la care aș dori să răspundeți cu mai multe detalii. Referitor la cooperarea politică, ne-ați vorbit despre adunarea parlamentară pentru zona Mediteranei. Există întâlniri uh, regulate între UE și această adunare parlamentară și Mă refer aici în special la alcătuirea acestei adunări parlamentare și a felului în care sunt alcătuite grupurile sau subcomisiile, dacă acestea reflectă realitatea în ziua de astăzi și dacă s-ar putea restructura pentru a exista o și o facilitare politică la nivelul cooperării regionale, pentru a oferi un nou impuls acestei cooperări. O a doua întrebare se referă la această sumare a responsabilității. Vreau să vă întreb în ce măsură țările implicate, în special cele din sud, din partea cealaltă a Mediteranei, să spunem, simt că sunt implicate sau că au într-un fel o responsabilitate în ceea ce privește Uniunea pentru Mediterană pentru că pentru noi e esențial nu să impunem niște parteneriate, ci să ajungem la acorduri care să fie cu adevărat implementate în proiectele de parteneriat pe care le avem. Așa că mi-aș dori foarte mult să ne oferiți mai multe detalii referitoare la aceste două chestiuni. Mulțumesc. Și acum, domnul Castaldo, te rog. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă urez bun venit, domnule secretar general, pentru că este întotdeauna o mare plăcere să vă putem saluta aici și să putem discuta câte ceva cu dumneavoastră. Sunt absolut de acord cu politicile pe care le-ați indicat până acum, mai ales în legătură cu dialogul intercultural, dialogul interreligios, dar și în legătură cu metodele pe care trebuie să le folosim pentru a putea să rezolvăm uh, problema migrației, care este o problemă atât uh, a bazinului mediteranean cât și a Europei. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe dezvoltare, ați spus dumneavoastră, și nu numai pe aspectele securitare. Întrebarea este poate un pic directă. Am avut astăzi aprobarea um, misiunii EUBAFOR-MED de către Consiliu, care este dotată cu cinci nave și cred că câteva utilități militare, dar care are și un mandat specific. Și astăzi este de asemenea și ziua în care am avut uh, un mort și un rănit în uh, Marea Mediterană pe o navă care a plecat din Libia și plină de migranți și nu se știe exact cine este de vină fie că e vorba de ministerul, uh, pentru că ministerul din Sicilia a deschis o anchetă pentru omor voluntar, dar uh, aceasta este o zi simbolică. Vreau să vă întreb dacă credeți că misiunea, mandatul pe care l-a primit uh, această misiune din partea Consiliului este corectă pentru ca să poată să răspundă priorităților pe care ați indicat dumneavoastră înainte și care, deci, să poată să rezolve problemele sau credeți că trebuie ameliorate anumite aspecte sau criticate anumite aspecte. Mulțumesc și vă urez uh, mult succes în muncă. Mersi Fabio. Sada dajem riječ kolegi Eduardu Kukanu nașemu izvestitelju za... Mulțumesc, dragi colegi. Acum are cuvântul domnul Cucan pentru a vorbi despre reforma politicii de vecinătate. Mulțumesc, iertați-mă că am venit în întârziere. Bun venit secretarului general al Uniunii pentru Mediteraneană. Pentru Mediterană, mă bucur foarte mult că dumneavoastră veniți în ultima vreme foarte des la Parlamentul European și că am, cu cât vorbim mai mult cu dumneavoastră, cu atât învățăm și să apreciem mai mult activitatea dumneavoastră a secretariatului, Uniunii pentru Mediterană. Foarte pe scurt, aș dori să menționez că această comisie a votat deja raportul cu privire la revizuirea politicii europene de vecinătate. Uniunea pentru Mediterană și secretariatul acesteia este menționat în raport și de aceea suntem foarte recunoscători pentru toate propunerile concrete și toate informațiile pe care ni le-ați dat astăzi. Trebuie, de asemenea, să notăm faptul că dumneavoastră vă ocupați de proiectul concret, având în vedere caracterul organizației și compoziția membrilor acestui, uh, acestui for. Aș vrea, de asemenea, să menționez că în uh, acest raport uh, putem să găsim foarte multe informații care creează practic un cadru de vecinătate pentru vecinătatea estică și sudică și că am putea să ne concentrăm pe proiecte foarte pragmatice și foarte practice. Nu-mi plac schemele foarte mari. În general, orice proiect concret pe care putem să cooperăm uh, va fi foarte util și va fi cu siguranță foarte binevenit. Mai ales atunci când uh, începem să vedem primele rezultate concrete, vom putea de asemenea să avem proiecte foarte ample. Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar general, și mă bucur foarte mult de discuția concretă pe care o să o putem avea pe cooperarea în cele două dimensiuni. Mulțumesc foarte mult, Eduard, și acum domnul Pițula are cuvântul. Mulțumesc. Sunt membru al adunării parlamentare pentru Uniunea cu Mediterana și cred că există multe aspecte despre care trebuie să vorbească această Uniune cât de repede. E vorba de migrație, schimbări, uh, educație, fonduri pentru IMM-uri, egalitate de gen și așa mai departe, egalități uh, de uh, șanse și darea unei șanse pentru tineri. Cred că crearea locurilor de muncă este un factor primar de crearea stabilității. Aș vrea să vă pun o întrebare cu privire la uh, unui spațiu posibil uh, de liber schimb uh, al Mediteranei și o îmbunătățire astfel la schimburilor comerciale sud-sud. Și aș vrea să vă întreb și despre investițiile foarte importante care mai trebuie făcute în acest domeniu. Pentru aceasta însă trebuie să avem o colaborare mai mult mai bună cu instituții precum uh, Berdul și alte instituții financiare. Mulțumesc pentru răspuns în avans. Mulțumesc, domnule coleg Pițula, și acum are cuvântul doamna de Sarnes, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule secretar general, m-am uh, bucurat să vă ascult, să ascult raportul dumneavoastră de activitate, care este un raport foarte bun. Aș vrea să adaug un lucru pe care cu siguranță îl știți mai bine ca oricine. Provocările pe care le avem astăzi în bazinul mediteranean sunt foarte mari. E vorba de o problemă care ține de conflicte, de războaie, fanatism, migrație, securitate și instabilitate în foarte multe țări. Toate acestea creează o provocare foarte mare pentru noi. Bineînțeles că raportul dumneavoastră merge în sensul care trebuie, însă numai ne aflăm într-un moment oarecare al uh, istoriei noastre și de aceea mă întreb dacă n-ar trebui eventual să mai eh, dezvoltăm acest mandat și orientarea politică necesară a Uniunii pentru Mediterană pentru ca împreună cu instituțiile europene să acționăm în aceeași direcție și să încercăm să aducem și noi o contribuție la rezolvarea acestor dificultăți. Aceasta este prima mea întrebare și apoi mai am două întrebări rapide. Prima întrebare este, considerați că uh, politica de migrație a Uniunii Europene și politica pe care o dorește să o înceapă Uniunea Europeană acum în acest domeniu este una care merge în direcția bun, direcția bună și, în al doilea rând, credeți că politicile de dezvoltare pe care le-am pus în aplicare sunt politici care au dat roade și care ar trebui să fie evaluate și poate revizuite și ele la un moment dat uh, știu că trebuie să ne gândim și la suma pe care uh, trebuie să o punem la dispoziție, dar eu zic că trebuie în orice caz să ne concentrăm din nou pe aceste probleme. Mulțumesc foarte mult, doamnă de Sarnes. Și acum ultimul vorbitor, domnul Bergamini, în numele EAS, SAE. Domnul uh, Bergamini, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc și eu foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc secretarului general, prietenului meu, Fatalah Sijimasi, cu care lucrăm uh, împreună și la toate aceste aspecte deja de mai multe luni. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a spune în ce măsură Uniunea pentru Mediterană joacă un rol esențial și unic. Este în același timp un forum necesar, nu numai unic secretar, de fapt, secretariatul uh, Uniunii pentru Mediterană a uh, trebuit să se intercaleze cu, cu mandatul nostru pentru că avem o bătălie cu 43 de state pe care trebuie să o dăm având în vedere problemele de migrație pe care le avem în momentul de față și cred că la un moment dat trebuie să ne gândim la o revizuire a metodelor noastre de lucru și trebuie să ne gândim la eforturile pe care le-am făcut în acest domeniu uh, în ultima vreme. Vreau să vă dau 10 motive justificate um, pentru care Uniunea pentru Mediterană este într-adevăr un atu pe care trebuie să-l susținem atât în cele 43 de capitale care au semnat, cât și în cadrul Uniunii. Este singurul forum, în primul rând, care, în care Palestina cu acest num, nume lucrează cot la cot cu Israelul și este parte din aceeași Uniune. În al doilea rând, avem uh, la nivelul înalților funcționari din UPM uh, și la nivelul ambasadorilor, la două luni, reprezentanța ai Ankarei, deci a Greciei, a Turciei și a Ciprului, uh, care lucrează împreună cu noi pe aceleași probleme. În al treilea rând, problema conflictelor algeriano-marocane a fost deja menționată, dar guvernul algerian contribuie și el la secretariatul uh, și la finanțarea secretariatului Uniunii pentru Mediterană, care este de, care este de fapt condusă de un uh, diplomat marocan, ceea ce este din nou un, maro, un miracol al democrației. Apoi, Libia. Am organizat uh, o reuniune a ministrilor de transport pentru UPM și ministrul izraelian al transportului era lângă cel libian. Este prima dată din 1948, de la independența Libiei, că o astfel de apropiere a fost posibilă. În 5, în legătură cu Siria, o altă poziție comună foarte rară în care țările arabe sunt de acord pentru a se pune de, deci sunt de acord că nu trebuie uh, să permită uh, Siriei, Siriei opoziției și Siriei lui Assad să devină un uh, câmp de bătaie. În legătură cu femeile, Domnul Știrif Masiv a vorbit despre femei, a, a avut loc o primă reuniune la relansarea acestei uniuni în septembrie 2013, un prim subiect pe care am discutat împreună cu celelalte țări arabe și cu anumite capitale din lumea arabă în care existau politici foarte conservatoare, foarte uh, musulmane. Și până în ziua de astăzi, aceste concluzii ministeriale sunt cele mai ambițioase din câte există în ceea ce privește dreptul femeilor în domeniul leadership-ului și al luptei împotriva violenței violențelor. În legătură cu țările din nordul Europei, avem pentru prima dată țări din nord care sunt gazde, precum Lituania, a Uniunii pentru Mediteranean. Pentru Mediterană, acum două săptămâni a fost cazul, de exemplu, și un ultim punct pe care vreau să-l mai menționez, datorită UPM, în ceea ce privește ambiția și integrarea politică, avem pentru prima dată un pas înainte față de tratatul de la Lisabona, pentru că am avut reuniunea de miniștri care sunt prezidate de către comisari sectorial, ceea ce este din nou o mare inovație. În al doilea rând, secretarul general a subliniat deja că lucrăm într-o logică de coresponsabilitate zi cu zi, cot la cot, împreună cu regatul Iordaniei și această funcționare în tandem uh, bicefală funcționează foarte bine și spun acest lucru și uh, de comun acord cu Usarba Taine, care este ambasadorul Iordaniei și colegul meu în aceste eforturi. Așa de bine funcționează această colaborare încât ne-am gândit să ne inspirăm din ea pentru relansarea politicii de vecinătate. Uniunea pentru Mediterană este într-adevăr un proiect cheie și trebuie să avansăm pe toate planurile. Paradoxul este că în Uniunea pentru Mediterană toate subiectele care se uh, discută sunt de fapt un diagnostic comun al specialiștilor antiterorism, al universităților, a ONG-urilor, ai specialiștilor în domeniul fondurilor marine și a oamenilor de afaceri și prioritatea acestei uniuni trebuie să fie de asemenea și politică. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Bergamini, foarte cartezian ați vorbit, îmi place foarte mult cum ați structurat. Îi dau cuvântul doamnei Eliu Mari și după aceea secretarului general înapoi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru ca să putem uh, discuta despre Uniunea pentru Mediterană, aș vrea să vă amintesc în primul rând un lucru. Această idee s-a născut de asemenea din constatarea că Europa, dacă dorește să aibă o putere pe plan economic și pe plan uh, politic în uh, viitor, nu are momentan dimensiunea geografică suficientă și dimensiunea economică suficientă. Și uh, noi, de o parte și de alta a Mediteranei, nu avem numai dorința, ci și necesitatea care ne presează de a ne uni pentru a putea să vorbim cu cei 700 de milioane de locuitori care ne vor permite cu adevărat să facem față concurenței și leadershipului uh, a multor întreprinderi din lume. Nu trebuie niciodată să uităm acest lucru și rolul nostru al tuturor este să facem tot posibilul pentru ca să avem legături puternice și o omogeneitate destul de puternică pentru ca să putem să avem o pondere ca putere europeano-mediterană. Eu zic că este foarte important. Acestea fiind zise, domnule secretar general, sigur că este vorba de o problemă foarte importantă, politică, pe care trebuie să o rezolvăm și trebuie să știm dacă nu ne aflăm acum într-o fază de stagnare, stagnare politică. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru ceea ce ați spus, dar având în vedere toate conflictele pe care le avem în jurul bazinului mediteran, avem senzația că acest ideal și această voință tocmai dă înapoi față de deciziile și contextele pe care le-am văzut înainte atunci când s-a creat această idee, care eu zic că este una din cele mai importante uh, idei din ultima vreme. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Domnule Sijimasi, aveți cuvântul acum pentru 5-6 minute. 5-6 minute pentru întreaga Mediterană nu e foarte mult. O să mai am ocazia să revin atunci. Bun, doamnelor și domnilor, mulțumesc în primul rând pentru încurajările pe care mi le-ați transmis. Nu am auzit decât interes din partea dumneavoastră, susținere, încurajare și o dorință de a merge înainte ceea ce nu înseamnă deloc complacere și nu înseamnă nici semnare în alb a tot ceea ce facem noi. Vreau să mă gândesc la tot ceea ce facem noi uh, și la tot ce am auzit aici uh, ca o încurajare pentru că noastră aveți inter- uh, arătați interes pentru această regiune și pentru noi este foarte important să vă ascultăm, să vedem ce aveți dumneavoastră de zis și pot să vă asigur că am notat totul foarte atent. În al doilea rând, aș vrea să vă spun de eu măsor complexitatea acestui, acestei situații, dar în același timp am venit să vă spun astăzi că Mediterana are o adresă, are un, numero, un număr de telefon și are un e-mail. Nu înseamnă că noi avem bagheta magică pentru a rezolva tot, ar fi prea frumos și cu siguranță puțin exagerat să credem că putem rezolva noi totul dar este foarte important pentru că în procesul euromediteran dinainte lipsea tocmai acest punct de contact, acest instrument care asigură continuitatea, monitorizarea și deciziile, acțiunile care sunt extrem de importante acum. Aș vrea să mă angajez în fața dumneavoastră de aceea că voi continua să mobilizez echipa noastră care face, din care fac parte 60 de persoane și căreia doresc să-i mulțumesc în fața dumneavoastră pentru că lucrează cu devotament, cu eficacitate și vreau să le mulțumesc tuturor pentru aceste eforturi. Mă gândeam că foarte multe lucruri se vor învârti în jurul migrației în această reuniune și m-am pregătit tocmai pentru acest subiect, dar dincolo de pregătirea pe care am reușit să o fac, aș vrea să vă vorbesc și ca cetățean al bazinului mediteran, așa cum spuneam și înainte. Aici nu este vorba de diplomatul marocan din mine sau sud-mediteranean din mine care va comenta acum câte ceva și deciziile pe care le-a luat uh, Uniunea Europeană uh, față de deciziile care s-au luat recent. Deci nu vreau să vorbesc în uh, legătură cu aceste subiecte pentru că nu este rolul meu să fac acest lucru și cu siguranță veți înțelege acest lucru. Acestea fiind spuse, vreau să revin asupra întrebării fundamentale cu privire la nevoia unei abordări globale echilibrate ale migrației. Și nu trebuie să uităm realitățile acestei migrații. Aș vrea mai întâi să vorbesc despre milioanele de persoane din sudul Mediteranei care trăiesc astăzi în Europa, cu hârtii legale, într-un mod pașnic și integrați în societățile din Europa, în mare majoritate. Nu trebuie să uităm de aceștia atunci când vorbim de fluxurile migratorii care se desfășoară acum în Mediterana. Nu vreau să uităm nici de rapoartele numeroase care arată că Uniunea Europeană are nevoie de mână de lucru în anii care urmează. Zeci de milioane de cifre avem în rapoartele acestea de care vorbesc. Nu trebuie însă să uităm nici importanța mobilității oamenilor între diferitele țări. Dacă vrem să facem cooperare regională, nu putem să nu ne gândim la mobilitatea umană. Așadar, aș vrea să vă spun că avem o nevoie de uh, a considera această problemă a fluxurilor migratorii într-o viziune cât se poate de globală și de echilibrată și aceasta va evidenția următoarele puncte. În primul rând, avem nevoie de o cooperare mai bună. A coopera nu este un cuvânt în gol, este, nu este vorba de teorie aici. Vreau să vă amintesc ceva ce nu v-am arătat înainte în prezentarea inițială. Ups, Iată, e vorba de statisticile Frontex, care ne arată, de exemplu, până în începutul lui 2015, am mai putea adăuga acum și 2015, care arată, deci, cele trei coridoare și mai sunt și alte coridoare care s-au creat între timp. Mă gândesc aici la Europa Centrală, pe care o vedem aici, problemele pe care le-am avut, de exemplu, între Serbia și Ungaria, la graniță, și există deci alte coridoare problematice, însă vreau să vă uitați, de exemplu, la coridorul occidental, care se referă la Maroc și la Spania, unde, datorită cooperării, datorită parteneriatului și datorită unei activități uh, în comune, statisticile arată că sunt mult mai bine gestionate frontierele noastre acum. Nu înseamnă că nu avem nicio problemă, dar înseamnă că există deja anumite structuri și există uh, acțiuni. Și dacă avem o problemă cu tragediile pe care le vedem în Mediterană, este din cauza că avem o problemă cu Libia. Avem o problem, problemă cu faptul de a avea un interlocutor care ar putea să nu definească împreună cu noi strategii de comunicare și cooperare. De aceea ar trebui să ne gândim la uh, cooperare. Cooperarea nu este un cuvânt uh, deșart, ci e vorba de adevărate, concrete posibilități care există pentru a colabora concret. Însă mai există și dezvoltarea, pentru că atunci când emigrăm, emigrăm din motive clare, fie că e vorba de instabilitate politică și dacă este vorba de aceasta, atunci cu siguranță există o problemă care are un nume și dacă această problemă are un nume, trebuie tratată acea problemă, fie că e vorba de instabilitate politică într-o țară din Africa subsahariană sau unde există acum fluxuri uh, mai mari migratorii, unde există probabil o situație uh, clară care determină toate aceste fluxuri. De asemenea, mai avem și migrația economică. Poate pe viitor vom avea chiar migranți climatici deci trebuie să luăm o măsură care să țină cont de totalitatea acestor dimensiuni pentru ca să încercăm să găsim un număr de răspunsuri. Și vreau să vă dau un exemplu concret în proiectele pe care le vedem uh, în uh, momentan, de exemplu, Universitatea Mediterană, care dorește să ofere locuri pentru studenții din regiunea mediterană. Există un proiect transfrontalier care este această universitate, de fapt, și care Uh, poate să creeze o șansă pentru tineri și este și un proiect în același timp care nu vorbește numai de fluxurile, de combaterea fluxurilor ilegale migratorii, ci și de migrație, de fluxuri migratorii care ar putea să fie win-win pentru toată lumea. Și acest proiect, și este vorba aici de o dorință din partea mea, este pus în aplicare în momentul de față, dar îmi doresc ca el să fie un proiect far în anii care vor veni pentru ca să existe o mișcare și mai bună, pentru ca să avem o cultură comună și care să ne permitem să asigurăm mobilități mai uh, pertinente. Cred de asemenea că putem să oferim uh, o informație despre schimburile, despre liberul schimb, care ar putea să ducă la interese încrucișate, să le spunem așa. Acestea sunt foarte importante pentru ca să putem să vedem în Mediterană nu numai provocări, ci și oportunități. Permiteți-mi să o spun, pentru că e exemplul cel mai recent pe care l-am acum. Atunci când Peugeot a investit 600 de milioane de euro săptămâna trecută în Maroc, atunci aceasta nu este numai cooperare pentru dezvoltare, este vorba de un parteneriat win-win care asigură competitivitate pentru întreprinderea Peugeot și, bineînțeles, pentru dezvoltarea acesteia la nivel internațional. Acesta este un interes încrucișat și partajat, un interes care transformă aceste cooperări uh, și integrări într-o putere care duc deci la o integrare mai solidă și care pot aduce și câștiguri pentru ambele părți. mi a spus multe întrebări și timpul uh, pe care mi le-ați acordat nu-mi permite să răspund la toate întrebările, dar aș dori doar să răspund uh, încă la două întrebări în mod mai concret la întrebarea privind politica europeană de vecinătate. Cred, dragi colegi, că trăim momente foarte importante și trebuie să profităm de ocazie pentru a avea o nouă politică europeană de vecinătate bazată pe principiul parteneriatului. Și dacă aș avea o recomandare foarte clară este că în raportul privind politica europeană de vecinătate și am citit cu mult interes raportul uh, pregătit de domnul Cucan și doresc să-l felicit pentru tot ceea ce face pentru vecinătatea Uniunii Europene în general. Deci dacă am o recomandare foarte clară este aceea de a se consolida dimensiunea regională, de a se consolida importanța cooperării regionale ca să putem să nu ne limităm la o viziune strict liniară și redusă doar la aspecte bilaterale, ci să includem aceste dinamici bilaterale într-un cadru regional strategic. Cred că a venit momentul să o facem, pentru că provocările sunt de ordin regional și deci și uh, soluțiile trebuie să fie de asemenea din nivel regional. Și voi încheia cu dimensiunea politică, pentru că mi s-a pus această întrebare și anume în legătură cu adunarea parlamentară a Uniunii pentru Mediterană. Este foarte important să continuăm în această dinamică, să o consolidăm, să păstrăm strânse interacțiuni între noi, Secretariatul General și adunarea parlamentară a Uniunii pentru Mediterană și, în plus, să permitem diferitelor instituții din cadrul parteneriatului euro-mediteranean să coopereze. Și în acest punct de vedere, adunarea parlamentară are un rol foarte important de jucat. Doamnelor și domnilor, dacă aș avea de spus ceva în încheiere, dincolo de orice fel de șovinism instituțional care nu este uh, stilul meu pentru că eu sunt militant al zonei mediteraneene. Eu cred că acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie, așa cum spunea Patrice Carcaminia din Auri, avem nevoie de o structură de cooperare regională, avem nevoie de discuții, avem nevoie de uh, muncă în comun pentru ca viitorul nostru să ne-l construim împreună. Și această metodă de a ne însuși temele, de a lucra în comun, este foarte importantă și aș spun deseori că dacă, un, dacă n-ar exista Uniunea Mediteraneană, ar trebui inventată. Mulțumesc! Monsieur secretar general. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Sunteți alături de noi uh, Uh, pentru 8 ani. Voți continua rolul dumneavoastră de secretar general. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea planului de acțiune uh, și a raportului 2014 a Uniunii pentru, a Secretarului General al Uniunii pentru Mediteraneană. Mulțumesc!